Dacă nu există niciun fel de obiecții la aceste numiri sau comentarii, atunci acestea vor fi considerate aprobate. Comisia competentă mi-a transmis un document rectificativ asupra unui text adoptat de către Parlamentul European, care va fi publicat conform regulii 216, paragraful 4 această rectificare va fi considerată adoptată dacă în următoarele 48 de ore un grup de cel puțin 40 de membri ai Parlamentului nu cere un vot pe această temă. Przechodzimy do ważnego punktu obrad, mianowicie porządku obrad. Următorul punct important pe ordinea noastră de zi este ordinea de zi însăși. Ați primit uh, proiectul uh, final de ordine de zi aprobat de conferința președinților pe 17 septembrie 2009 conform articolului 130